morning to everybody. Dear colleagues, we have to... Bună dimineața tuturor! Dragi colegi, trebuie să începem reuniunea în această dimineață. În primul rând, avem proiect de aviz uh, pentru asistență financiară pre, uh, prelungită pentru Ucraina. So we have în primul rând trebuie să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu există niciun comentariu, atunci adoptăm ordinea de zi. Am un, nu am uh, comunicări din partea președinției. Dacă aveți uh, ceva de uh, comentat la procesele verbale bine, dacă nu, atunci adoptăm aceste procese verbale până la sfârșitul reuniunii. Începem cu acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei. Amendamentul 27, Schaffhauser. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29, Schaffhauser, pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32, Scholz, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Să mergem mai departe. 43 pentru împotriva abțineri se respinge. 44 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru împotriva intervenție fără microfon din sală. Nu vom proceda așa pentru toate. Din sală pentru toate, doamnă președinte. Nu, de la 47 la 54 putem acum vota în bloc. 47-54 pentru, împotrivă, abțineri, toate se resping. Trecem la 5. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7. La fel, pentru împotriva abțineri se respinge. 8. Pentru împotriva abțineri se respinge. Și 9. Pentru împotrivă se respinge. Se adoptă, se adoptă. Vreți să verificăm? Se adoptă, bine pentru împotriva abțineri se respinge, 11 pentru împotriva abțineri se respinge, 12 pentru împotriva abțineri se respinge, 13 pentru împotriva abțineri se respinge. Trecem la 14 pentru împotriva abțineri se respinge, 15 pentru împotriva abțineri se respinge. Apoi Votăm în bloc de la 16 la 19, 16 la 19. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul întâi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 22, la 24, în bloc pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. și 4 împotrivă, abțineri, se respinge. Douăzeci și opt, douăzeci și opt, domnul Carver. Am sărit peste acesta. Cine pentru? La 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și 31 Scholz, pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, 31 pentru, la începutul listei, pe prima pagină, 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 35, tot la început, Carver, 25, 35 pentru, împotrivă, abțineri, 35. Se respinge. Abțineri se respinge. Carver. Și acum trecem la votul final. Vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Galer își cere scuze pentru absență, însă dorea să ne spună care au fost evoluțiile la INTA. Domnul Valesa încearcă să ajungă la un compromis la INTA pe proiectul de declarație a Consiliului Parlamentului și Comisiei așa că domnul Galler va urmări situația. Acesta se află acum într-o delegație oficială în Africa de Sud. Bine, haideți să mergem mai departe. Următorul raport. Acum trecem la votul la Proiectul de raport pregătit de doamna Norica Nicolae, recomandări adresate Consiliului, Comisiei și SAE privind negocierile referitoare la acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan. Pentru a avea o poziție coerentă, vă reamintesc că munca asupra acestui raport a fost făcută în paralel cu ceea ce se făcea pe raportul domnului Tökeș cu privire la consimțământul pentru noul acord UE-Armenia și rezoluția. Vom vota acestea două după raportul cu Azerbaijanul. Pe acest raport, președinta a fost informată că 268 de amendamente au fost depuse. Un număr mare de amendamente aveau de-a face conflictul Nagorno-Karabakh. Multe din aceste amendamente sunt la fel, cuvânt cu cuvânt. Președinta vă reamintește că această rezoluție are de-a face cu relațiile UE-Azerbaijan. Această comisie Probabil că nu e timpul potrivit în care să se tot rea toate aspectele acestui conflict. Președintele ar dori să salute încercările de a ajunge la un compromis, un text de compromis care să fie acceptat de ambele părți. Astfel ne-am putea asigura că mesajul din acest raport are de-a face într-adevăr cu prioritățile noastre pentru acordul UE-Azerbaijan. Acum trecem la vot. La amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se respingem. Compromisul 5. Verificăm. Vreți să verificăm bine? Să facem o verificare. Forty. Forty. 40. Compromisul 40. 40. Verificăm. Am închis votul. Se respingem. Să mergem mai departe. Compromisul 5. Pa pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8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 Se respinge. Să mergem mai departe. Compromisul 16. Pentru. ...28 de voturi pentru, 33 împotrivă. Bine. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, am mers prea repede. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri,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 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la compromisul 36, nu amendamentul oral. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, amendamentul oral 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la 259 a domnului Scholz pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificare. Scholz. La 259, 259. S-a închis votul. Se adoptă. 32 de voturi pentru, 28 împotrivă. Am avut dreptate. Bine, vă mulțumesc să mergem mai departe. Compromisul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la compromisul 32 pentru împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru împotriva abțineri se adoptă, Trecem la considerente 2, 3, 2, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 al doamnei Nicolai pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigură, haideți să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă cu 42 de voturi. Compromisul 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. S-a retras 35 atunci. Cine pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog, puteți să ridicați mâna, nu știu, 35 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 39 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a închis votul. se respinge cu un vot. Trecem acum la următoarea parte. 1, 2, 3, împreună, în bloc. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 6 și 7 împreună, pentru, împotrivă, se adoptă, nu sunt sigură, 8 și 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Trecem la 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamna Zovco, felicitări. 11. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 11. Verificare. S-a închis votul. Se adoptă. Deci nu ridicați mâinile. Trecem la 12 și 13 împreună. Cine pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm din nou. La 12 și 13. Închidem votul, se resping. Trecem atunci la 14, 15, 16. 14, 15, 16. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 17, 18, 19. Nu. La 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 17, vă rog. Nu mai ridică nimeni mâna. S-a închis votul. Se adoptă. 18 al doamnei Gomez pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. La 19. Verificăm. 19. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc că ați ridicat mâinile. Trecem la 21. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Vreți să verificăm la 21? Bine, haideți să ne întoarcem. 21, verificare. Da, verificăm la 21, Castaldo Corao. 21, s-a închis votul. de necrezut. Vă mulțumesc. Dacă nu ridicați mâinile, atunci vom tot verifica. Haideți să mergem mai departe la 22 Lopez. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm, verificăm la 24. S-a închis votul. Se respinge. Vot final acum. Vot electronic. S-a închis votul se adoptă. Mulțumesc și felicitări doamnei Norica Nicolai. Trecem acum direct la consimțământul în ceea ce privește acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora pe de o parte și Republica Armenia pe de altă parte. Trecem la votul electronic. Închid votul. Se adoptă. Să mergem mai departe la punctul 7, cred rezoluție care însoțește procedura de aprobare privind acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat între UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre pe, ale acestora pe de o parte și Republica Armenia pe de altă parte. 14 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 15. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, să verificăm la 17. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul întâi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 Acum ajungem la amendamentul oral 1. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum la 90 al domnului Scholz pentru, împotrivă abțineri e respins. 93 pentru, împotrivă abțineri e respins. Verificăm. Ce să vă fac dacă nu ridicați mâinile? Tot verificăm. I close the vote. 63 now, you see. Approved. Let's go on. Continuăm, să adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum ajungem la amendamentul oral 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 Abțineri? Verificăm. Let's check. I close the vote. Approved. Se adoptă. Doi acum pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Haideți să verificăm doiul. S-a închis votul. Respins. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Pentru. 4 și 5 împreună. Pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu vă prea ridicați mâinile. Haideți să verificăm atunci. 4 și 5. I close the vote. A închis votul. De necrezut, e respins. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge din nou. Verificăm șaptele. Let's check, please. Se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum, votul final, vot electronic, pe marginea proiectului de rezoluție. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Ajungem acum la punctul 8, apărarea cibernetică. Raportor Urma Spaet. Acum trecem direct la vot. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 109 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 112 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 100 11, 118 pentru împotriva abțineri e respins. 119 pentru împotriva abțineri e respins. 120 pentru împotriva abțineri e respins. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 138. Danjean. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru,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 164, deci. Se adoptă. 165 pentru împotriva abțineri e respins. 166 pentru împotriva abțineri respins. Verificăm. 166. Are we? you don't see when. Yeah, I, I know. I close the vote. Approved. Approved. Compromise for... Se adoptă 14 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 173 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 174 pentru împotriva abțineri. Se respinge 175 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 176 pentru împotriva abțineri. Respins 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 188 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 190 pentru, împotriva abțineri, e respins. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 193, da, e caduc. 196, vot pe, vot pe părți. Aici avem un vot pe părți. Prima parte. La 196. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Respinsă. Haideți să verificăm. Prima parte la 196. I close the vote.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 E respins. 213 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 228 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem la 234 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 235 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 236 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 238 Danjon. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239. Nu trebuie să-l votăm. Amendament lingvistic. Fotiga. 240. Pentru, împotrivă, se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la Fotiga 267 pentru împotriva abțineri se adoptă, 268 pentru împotrivă abțineri respins. 269 pentru împotriva abțineri se adoptă, 270 pentru împotrivă abțineri. Să verificăm. FITO 270. S-a închis votul, se adoptă. Mulțumesc. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 277 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 278 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Verificăm. Boștinaru. raising it. Ah, yeah. I'm not sure. Yeah. Uh, I close the vote. Ah, approved. Could you please... Se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile. 78 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru împotrivă, abțineri. Vedeți să verificăm. 280. Bine. Verificăm amendamentul 280. Cinci colegi încă nu au votat. Se adoptă, după cum am spus, 277 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 295 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, Abțineri. E respins. Așa cred. Amendamentul oral 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 395 pentru, 305, îmi scuze, pentru împotriva abțineri se adoptă. 306 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 307 pentru împotrivă abțineri e respins. 308 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 308. You see. I close the vote. închis votul. Se adoptă. unii colegi nu votează deloc. 310 uh, pentru împotrivă. Haideți să verificăm 310. Trei sute zece. S-a închis votul. Respins. 311 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 312 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar. Verificăm 312. I close the vote. S-a închis votul. Respins. 313 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 314 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 316 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Da. Compromisul 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem la 325. În bloc votăm. Până la 332. Sunteți de acord? Nu. Dacă nu sunteți de acord, atunci continuăm. 325 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 326 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 327 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 328 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 329 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 330 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 330. S-a închis votul. Respins. 331. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 332. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamna Fotiga, 333. Da, per, tre, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 334 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 335 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 336 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 337 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. E respins. 338 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem la considerente. 7. În bloc, chelam de la 7 până la 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, domnule Chelam. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentul AA23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva e respins. 25 pentru, împotriva abțineri, E respins. Vă rog să vă ridicați. Verificăm acum însă 25. Vă rog să ridicați mâna. S-a închis votul. Se adoptă. 25. 26. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la 38 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50. Fotiga. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, cred. 56 devine caduc. 57 Cincizeci și șase. pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Nu sunt sigură. 56. 56. I close the vote. Închid votul. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă rog să vă ridicați mâinile. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri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 Se respinge. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abținere. Se respinge. 70. Pentru. Împotrivă. Abținere. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Gomez. Verificăm. 76. I close the vote. Închid votul. Se respinge. 77 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. A fost retras. Compromisul 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Pentru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 I close the vote. It is adopted. Închid votul, se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe la punctul 9. Domnul Cuzo. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă informez că vom prezenta un raport al minorității din partea GUE. Atât, mulțumesc. Thank you, Mr. Cuzo. Mulțumim.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 change on the panel. Uh, now uh, we come to... Am făcut mici schimbări. Ajungem acum la relațiile UE-NATO. Raportor domnul Pașcu. Trecem la vot. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 115. Pentru, împotriva, abține, se respinge. 116. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 117-118. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 119. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 120. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm la 120. I close the vote. Chid votul. Se adoptă. Dacă nu vă ridicați mâinile, verificăm mereu. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 133. Alio Marie. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajunge la 147, Adactuson, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? 147. Verificăm. se respinge. Schaffhausen. 148, 149 sau șters. Sunt identice, pentru împotriva abțineri se resping. 150 pentru împotriva abțineri se respinge. 151 pentru împotriva abțineri se respinge. 152 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157. Verificăm la 156. I close the vote. Închid votul. Se respinge. 157. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se, a, se a, respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Textul. 162. I close the vote. Închid votul. Se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 se retrage, a fost retras, așa că ajungem la compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum 196 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm al 198. I close the vote. Ah. Închid votul. Văd, se respinge, nu? Din păcate. Castaldo. Aveam dreptate. 199 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm din nou. La 199. Dacă nu vă ridicați mâinile, trebuie să verificăm. Îmi pare rău. Hmm. I think it's adopted. <laughs> I close the vote. Big majority. Iată, majoritate mare. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 206 pentru împotrivă abțineri se respinge. 207, 217 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 218 pentru verificăm ce? 217 verificăm. Why don't you vote? Dar de ce nu votați? Ne trebuie încă două persoane. Chiar trei. Închid votul. Se adoptă. 208. 218. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 219. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 229 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 230 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 231-232 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm la 231-232, că nu este clar la prima vedere. We missed two of you. ne trebuie două persoane. Închid votul. You see, it's rejected because... Se respinge pentru că doi dintre noi să n-au votat. Compromisul 14. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 242 pentru împotriva abțineri se respinge, 243 pentru împotriva abțineri se respinge, 244 pentru împotriva abțineri se respinge, 245 pentru împotriva abțineri se respinge, 246 pentru împotriva abțineri se respinge, 247 pentru împotriva încă o dată. 247. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 247. It's not clear. I close the vote. <laughs> It's rejected. Rejected? Yes. Respinge. Schaffhauser, 248. Pentru împotriva abțineri se respinge. 249 pentru împotriva abțineri se respinge. 250 pentru împotriva abțineri se respinge. 250. Ce doriți să verificăm? Haideți să verificăm. slow. Close the, I close the vote. Unbelievable. You see, but if you don't, it's mm-hmm. adopted. Then we... Se adoptă. Ajungem la 251. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Și ajungem la 252, care a fost retras. Deci nu votăm Mănescu 252. Ajungem la 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Chefa lui Ianis. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261-262 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 271, 273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 272 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 274 pentru, împotrivă, abțineri, 274 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 275 pentru, Împotrivă. Abțineri. 275 Castaldo. Verificăm. 275. I close, I close the vote. Închid votul. It's rejected. Se respinge. 27 6. Pentru împotriva abțineri se respinge. 277. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 278 s-au retras, 279 la fel, 280 pentru scuze, verificăm. Vreți să verificăm ce? 277, bine. Verificăm la 277. I don't know. I close the vote. Închid votul. Mulțumesc. Mai departe. 280 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentele orale? Nu. La propoziție introductive, 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 299 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 300. S-a retras. 301. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 302, 303, 304, 305. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 306. Nu. 311. Pentru împotrivă, abține, se respinge. 312 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Ajungem la 338 din nou uh, Schaffhauser. Pentru împotriva abțineri se respinge. 339 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 340 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 341 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 342 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 343 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 344 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări! Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 347, 348 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 349, 350 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 351 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 352 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 353 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 354 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 355 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 356 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. La 356. We miss three people. <laughs> Two, one. You see? Uh, okay, I close the vote. Închid votul. Adopted. 35. Se adoptă 357 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 358 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 359 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 360 pentru împotrivă, abțineri se respinge, trimiteri, compromisul întâi pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă și trecem din nou la Schaffhauser 51 pentru împotriva abțineri se respinge, 52 pentru împotriva abțineri se respinge, 53 pentru împotriva abțineri se respinge, 54 Pașcu pentru împotriva abțineri se se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri. 55 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Să verificăm ca să fim siguri. Lipsesc trei voturi. S-a închis votul. Vedeți, lipsesc două. Se respinge, dar uh, foarte strâns. 56 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 57 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 58 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Vreți să verific la 59? Bine, verificăm. Haideți să verificăm. Lipsesc 5 voturi. Nu doriți să votați? Se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 84 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri. Domnule Freund, trebuie să verificăm. Nimeni nu ridică mâna. Lipsești 5 voturi. Închid votul. Se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 90 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. 94, nu, verificare, verificare la 93, bine, verificăm, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm boștinarul 97, nu e clar. Am închis votul. Să respingem. 98 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm. Haideți să verificăm la 98.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 Am închis votul. Se adoptă. Nu. Următoarele devin caduce. 7 și 8, da. Bine. Trecem la vot final asupra raportului astfel modificat. We, I don't know, we miss uh, some people. Nu, ne mai lipsesc niște voturi. Ne lipsesc 5 voturi, vă rog. Închid votul acum. Se adoptă fericitări domnului Pașcu. Bine, haideți să mergem mai departe. Trecem la punctul 10. Raportul Görans. Okay, there is question. Okay. Let's go on to... Haideți să trecem la 10, vă rog. Chiar acum, către o strategie externă a UE împotriva căsătorilor timpurii și forțate, etape următoare. Raportor Charles Görans.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 nu, îmi cer scuze. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă și trecem la amendamentul 167 acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă 165. Nu, devine caduc. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri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 Mulțumesc! Felul în care se votează aici este îngrozitor. Nu vă uitați de pe hârtie. De ce mă mai aflu acum în sală? Pentru că nu acordați deloc atenție celor care votează. Nu înțeleg ce se întâmplă. prin rezoluții spunem întregii lumi cum arată democrația și cum ce se întâmplă aici? Vedeți, jumătate dintre participanți nici nu ridică mâinile. Avem câteva secunde în care să ne gândim și foarte puțin timp să ridicăm mâna. Ar trebui să numărați voturile de fiecare dată. E o parodie la care eu nu vreau să particip. Vă mulțumim foarte mult, domnule coleg. Știți că totul s-a rezolvat um, la reuniunile din umbră, ale raportorilor din umbră, am ajuns la acest compromis, dar e un circ ceea ce se întâmplă aici. Orice vot contează, e democrație. Președinta, eu respect regulile. Haideți să mergem mai departe. Trecem la amendamentul 196. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la FAM 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 2, 20 buhnă, cine pentru împotriva abțineri se adoptă, 222 pentru împotriva abțineri se adoptă, 227 pentru împotriva abțineri, cred că se respinge, dar haideți să verificăm la 227. 227. We miss some of you three votes are missing here. Lipsesc trei voturi aici. Haideți să mergem mai departe. Am închis votul. Să respingem. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se 229, haideți să verificăm ca să fim siguri. Închid votul, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează inadmisibile. Putem merge mai departe, bine. Considerentul A, compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trec la amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. 26 Am închis votul. Se respinge. Trecem la 28 pentru împotrivă, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare, bine. De deci ce nu ridicați mâinile? Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 24. Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24. Care este problema? Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 25. G pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trec la amendamentul 86. 86 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trec la amendamentul 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 0 pe, O pentru împotriva abțineri se adoptă. FEM T pentru împotriva abțineri se adoptă. FEM Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la referiri, amendamentul 1 pentru împotrivă se adoptă, 2 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 4 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 5 pentru împotrivă se respinge, 6 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 7 pentru verificăm la 6. Doriți să verificăm amendamentul 6? La 6, haideți să verificăm, vă rog. Se adoptă. Închid votul. Se adoptă, vă mulțumesc. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la votul final, vot electronic. Mai lipsesc două voturi. Bine, haideți să închidem votul. Se adoptă, vă mulțumesc. Și trecem acum la 11. Încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapărarea de terenuri. Now go to vote immediately. Please concentrate because... Haideți să ne concentrăm un mic efort pentru că încă mai avem multe. Compromisul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 82. Nu votăm. 83. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 87. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 88. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Vă rog să vă ridicați mâinile. 89 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru împotriva abțineri se adoptă. 116 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 116. Seller and so on. Three votes are missing.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 130 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, ajungem la 136 pentru împotriva abțineri se adoptă, 137. Bun, verificăm. 136. Respins. Ne lipsesc patru voturi. S-a închis votul. Respins. 137. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm. 137. Haideți să verificăm. Nu e chiar așa ușor. S-a închis votul. Se adoptă. 139 e caduc. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 145. Cred că se respinge. S-a închis votul. Respins, da, într-adevăr. Continuăm. 146 pentru 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147, nu-l votăm, 148, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150, nu, nu trebuie. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ce vreți să verificăm? Compromisul 15 a fost, acum ajungem la 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ajungem acum la 160 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 161 pentru împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votul pe părți. 168 prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Respinsă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respinsă și ea. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost uh, respins, dar haideți să verificăm. 171. Mai bine verificăm. Ne lipsesc șapte voturi. 6 acum lipsesc. Se pare că nu vreți să votați. Bun, am închis votul. Respins. 172. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 173. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum se adoptă 173. Așa cum uh, ridicați mâinile. Haideți mai bine să verificăm 173. Ne lipsesc șase voturi. Am închis votul. Ați văzut? Mulțumesc. Compromisul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 182 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 183 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. 186 pentru împotriva abțineri se adoptă. 187 pentru împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. 192 pentru împotriva abțineri se adoptă. 194 pentru împotriva abțineri se adoptă. 196 pentru împotriva abțineri se adoptă. 197 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. 203 pentru împotrivă abțineri e respins. 205. Bun, verificăm 203-ul.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 you have to take into that there are five who don't vote all the... Trebuie să țineți cont de faptul că cinci colegi nu votează tot timpul. Compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 21. Uh, Pentru împotriva abțineri se adoptă. 26. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 11. Pentru împotrivă abțineri. Verificăm amendamentul 11. Pare rău că tot timpul trebuie să verificăm. Ne lipsesc 5 voturi. S-a închis votul. De necrezut. Mulțumim. Compromisul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 vot pe părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă și ea. Ce credeți? Prima parte e ok, a doua parte pentru împotrivă, abțineri, respinsă. Compromisul 28. Vreți să verificăm a doua parte a 17. Bun, verificăm. S-a închis votul. Respinsă. Compromisul 28. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 acum, pentru, împotrivă, abțineri, respins. E vot liber, așa scrie aici. 42 pentru. 41. Vreți să verificăm? Bine, sigur. Vă rog doar să-mi cereți să verificăm. S-a închis votul. Respins. 42. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 43. Pentru, împotrivă, abțineri. 43, vă rog, haideți să verificăm. se închide, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm din nou. Nu e foarte clar. 45 pentru. S-a închis votul. Se respinge Compromisul 32 pentru împotriva abțineri se respinge. 48 pentru împotriva abțineri respins. 49 nu votăm. 51 pentru împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. 54 acum pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. 61, pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt foarte sigură. Verificăm 61. Am închis votul. Respins. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Verificăm 64. S-a închis votul. Se adoptă. 64 s-a adoptat, 63 acum e caduc, da. Compromisul 36 pentru împotriva abțineri respins. Ajungem la 71. A, nu, nu, nu, da, se adoptă, îmi pare rău, spune președinta. 31, da, îmi pare rău. 71 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 72 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 73 pentru împotrivă abțineri Trebuie să verificăm 73-ul. Haideți să verificăm. Ne lipsesc 3 voturi. Închidem acum. Se adoptă. 74 pentru. A, nu, 75 este caduc. 76 urmează. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri. 79. E respins, așa credeți dumneavoastră. Eu nu prea sunt sigură. Haideți mai bine să verificăm. Nu vreau să induc pe nimeni în eroare. 79. Avem timp berechet, avem 48 de persoane prezente în sală, dar doar 45 votează constant. Haideți să închidem. Nu-i problema mea, spune președinta, se adoptă. Numărul 1 Uh, liniuțe pentru împotrivă, referire împotrivă, numărul 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, verificăm 2-ul. Let's go. Let's close. Rejected. Respinge. Referirea 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Vreți să verificăm 5. Bun.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 Vote FAM 2 is ok. FAM 2, 4. FAM 2, pentru, împotrivă, abțineri. FAM 2, să votăm. Să verificăm. We close the vote. Adopted. Adoptă, Fam 3. Prima parte este un vot pe părți. Prima parte devine caducă și partea a doua trebuie votată. Deci partea a doua, doar pe aceasta o votăm. Votăm doar partea a doua de la FEM3. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Verificăm. De ce să verificăm? Să verificăm partea a doua. We close the vote. Închei votul. Se adoptă. FEM 4. Prima parte devine caducă, partea a doua rămâne validă. Votăm la aceasta. Pentru împotrivă, abțineri. Se respinge. Deci verificăm partea a doua. N-am cum să împiedic. We close the vote. Se încheie votul. Se adoptă. FEM 5 devine caduc. La fel și 6 și 7. FEM 8 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 9 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. FEM 10. Vreți să verificăm? Cine vrea să verifice? FEM 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. M19 pentru împotriva abțineri se adoptă. M22 pentru împotriva abțineri se adoptă. M23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Consentul E pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă F pentru. Ce vreți să verificăm? Cine vrea să verifice? Ce să verifice? Considerentul E. Vă rugăm să verificați. La considerentul E de la FEM. six votes are missing. Sunt câteva voturi. If they are sleeping, we will close. Oamenii dorm, așa că încheiem votul, închidem votul. Se adoptă considerentul E, așa cum am spus. Considerentul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul M pentru și O pentru împotriva abțineri se adoptă. Consentul P pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul Q pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la avizul DV. DV1 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV verificăm la DV1. Domnule Preda, vom verifica. Închidem votul. Se respinge. Ați avut dreptate. Mulțumesc. DV3. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Verificăm din nou. Haideți să verificăm din nou. Ok, we close the vote. Închide votul. Se adoptă. DV4. Nu e aceeași majoritate, vedeți? Pentru împotriva abțineri se adoptă. DV5. Pentru împotrivă. Din nou. DV5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. DV5. Check. We are checking DV5. We close the vote. S-a închis votul. Se adoptă DV6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă DV7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă DV8, prima parte. Partea a doua, doar a doua, pentru că prima devine caducă. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm partea a doua? Bine. Verificăm. DV8, partea a doua. We close the vote. Am închis votul. Se respinge. DV10, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Dar nu vă ridicați mâinile. O să facem mereu la, așa. Deci, prima parte, DV10, verificăm. We close the vote. Am închis votul. Se adoptă. Second part, false. False. There were 11 Prima parte de a doua parte devine caducă. DV11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm. Nu e aceeași majoritate. Nu este. Urmărim îndeaproape. Nu este aceeași uh, majoritate. S-a închis votul. Se adoptă. DV12 DV13, partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, haideți să verificăm. No, no, I'm looking at you, Mr. Weigel. Domnule Varga, la dumneavoastră mă uit. Am închis votul. Se adoptă. DV14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. DV15 prima parte pentru împotrivă abțineri se respinge. Verificăm. Haideți să vedem acum. Se adoptă. Partea a doua devine caducă. DV18. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. DV21. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. DV23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. DV25, verificăm. We close the vote. Thank you, votul. Se respinge. Deci, vedeți, nu este aceeași majoritate. DV29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine. DV31. We close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Deve 22 pentru 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. Deve 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la votul electronic pentru raport, proiectul de raport. We close the vote. S-a închis votul. Se adoptă, vă mulțumesc. Și explicațiile după vot? Vreau să vă mulțumesc pentru răbdare și pentru cooperare, pentru că n-a fost deloc o sarcină ușoară. trying to. Now there is no break. Nu avem pauză. One minute break for those un minut de pauză pentru cei care vor să părăsească sala, pentru că trebuie să continuăm cu punctul 12, situația din Armenia. Ah. <laughs> Ovako, javi se ovome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, dear colleagues, uh, we'll... Bun, dragi colegi, trebuie să continuăm. Trecem la schimbul de opinii cu privire la situația din Armenia. După cum știți, au avut loc evoluții importante. În același timp, în, în când noi aveam o activitate în, în, în um, comisie pentru um, acordul um, cuprinzător și aprofundat cu Armenia, pe care de fapt l-am și votat mai devreme. Vă rog să vă uh, ocupați locurile. Săptămâna trecută, pe 8 mai, Nicol Pașinian a fost ales uh, prim-ministru de către adunarea națională, după cum poate știți. Asta după două săptămâni um, de demonstrații, um, în mare parte la Erevan, pașnice, acolo au, au fost um, implicați și parlamentari și pe 23 aprilie a demisionat fostul uh, președinte Șersasian. Pe 24 aprilie, președinții acestei comisii și ai uh, delegațiilor interparlamentare au uh, emis o declarație și după mm, declarația din 8 mai, președintele McAllister l-a invitat pe prim-ministru Pașinian la reuniunea de astăzi. N-a putut însă să călătorească la Bruxelles din motive lesne de înțeles, așa că ne bucurăm să îl, să un bun venit domnului Tatul Tatarian, care este șeful misiunii Armeniei la Uniunea Europeană, care ne va prezenta situația din Armenia. Aș dori să îi dau cuvântul excelenței sale, domnul Tatul Markerian, care este șeful misiunii Armeniei la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte, stimați membrii de Parlamentul European, doamnelor și domnilor. Cum astăzi se discută situația din Armenia și evoluțiile recente de acolo, aș dori să fac o observație pe scurt, însă Înainte de asta, dați-mi voie să-mi exprim mulțumirile pentru membrii acestei comisii pentru că au dat mai devreme consimțământul pentru încheierea acord de parteneriat cuprinzător și aprofundat între Republica Armenia și Uniunea Europeană. După cum știți, Parlamentul Republicii Armenia deja a ratificat cu unanimitate acest acord și uh, aplicarea sa uh, provizorie care va începe din uh, iunie 2018. Așa cum s-a spus de mai multe ori, Armenia acordă o importanță deosebită relațiilor cu Uniunea Europeană și în acest sens o ratificare cât mai timpurie și o aplicare cât mai timpurie a acestui acord de parteneriat între Armenia și Uniunea Europeană este imperativ. Acest document, care se bazează pe angajamentul nostru comun față de democrație, drepturile omului și statul de drept, creează într-adevăr un temei juridic puternic pentru sporirea dialogului nostru Uh, politic, uh, lărgind domeniul de aplicare al uh, cooperării sectoriale, precum și mobilitatea între cetățenii noștri prin lansarea dialogului pentru liberalizarea vizelor. Sunt încrezător că Parlamentul European va transmite un um, mesaj pozitiv pentru statele membre care să accelereze procesul de ratificare. Acest acord împreună cu prioritățile pentru parteneriat între Uniunea Europeană și Armenia vor uh, încuraja cooperarea noastră și vor aduce rezultate tangibile pentru cetățenii noștri. Doamnelor și domnilor, într-adevăr, uh, acordul acesta și relațiile noastre bilaterale reprezintă întotdeauna un subiect util și important de discuție și în contextul acesta în discutarea evoluțiilor politice recente din um, Armenia este pertinentă. Uniunea Europeană a jucat un rol um, pivot, pivotal în um, consolidarea democrației în Armenia. Ultimele evoluții au indicat faptul că oamenii din Armenia preiau ideile democrației și sunt foarte angajați uh, față de acestea. Fără să intrăm în detaliile evoluțiilor recente de politice, acum, uh, cum am trecut de această criză politică, este important de remarcat faptul că în această perioadă cetățenii Armeniei și-au exercitat în mod liber drepturile în manieră pașnică și toate, um, toate părțile s-au implicat uh, în dialog pașnic, ceea ce a făcut un transfer de putere uh, care să corespundă cu Constituția Armeniei și care s-a făcut fără um, um probleme. În țara noastră, um, în felul acesta, și arată maturitatea pe care a atins-o. Uh, dar uh, um, oricând evoluțiile sunt reversibile, iar noul um, guvern a făcut un angajament ca practicile europene să fie aplicate în Europeană. Noul guvern din Armenia, cu uh, conducerea domnului Pașinian, include o serie de profesioniști și reprezentanți din diferite partide politice. Doamnelor și domnilor, Așteptăm cu interes uh, sprijinul uh, Parlamentului European al Uniunii Europene în, această, uh, în acest demers ambițios de a îndeplini așteptările societății noastre. Și eu profit de ocazie pentru a vă exprima mulțumirea noastră pentru sprijinul continuu al Uniunii Europene și asistența acordată și Parlamentul European, chiar acestei comisii și PGJ-ului, pentru că au rămas implicați în perioada de criză politică din Armenia și au făcut tot ce au putut pentru a ne ajuta țara. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Văd că domnul Tăcheș, din fața dumneavoastră, dorește să ia cuvântul, e raportor la subiectul Armenia, așa că are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Astăzi, această comisie a votat cu o majoritate covârșitoare pentru consimțământul Parlamentului European la noul acord de parteneriat aprofundat UE-Armenia. A fost o mare plăcere pentru mine, ca raportor pe Armenia, să fiu cel care s-a ocupat de pregătirea poziției Parlamentului pentru acest consimțământ și rezoluția care acompaniază documentul. Aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a le mulțumi colegilor pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o pe întreaga procedură în Comisia Parlamentară și să îi mulțumesc și secretariatului pentru sprijin și personalului grupului meu politic, Julian și Norbert. Acum, cât despre situația în Armenia evenimentele dramatice care au avut loc în același timp cu munca pe care o făceam noi aici în comisie pentru acest acord au fost niște evenimente care au fost urmărite de Parlamentul European și sunt în continuare urmărite. În raportul nostru i-am felicitat pe cetățenii din Armenia pentru această tranziție a puterii care a avut loc în pace și a dus la o schimbare în guvern, conform Constituției armene. Am salutat, de asemenea, faptul că forțele de ordine au dat dovadă de uh, control de sine pe parcursul demonstrațiilor. Însă, cum spunea pe scurt și doamna președinte, și pe noi ne-a alarmat numărul mare de arestări ale protestatarilor pașnici, printre care au fost arestați și parlamentari armeni. Astăzi, 41 de oameni sunt încă anchetați penal, dacă am înțeles bine. E timpul să fie modificat articolul 225 din codul penal cu privire la organizarea unui dezordin în masă. Delegația UE a abordat acest subiect cu autoritățile, însă aș dori să îl întreb pe domnul ambasador Marcarian să ne dea mai multe informații despre aceste cazuri și de asemenea să îi transmit, să transmit îngrijorările noastre la Iervan. Și aș încheia observațiile mele prin a îl felicita pe domnul Nicol Pașinian pentru alegerea dumnealui în funcția de prim-ministru al Armeniei. Solicit guvernului său să progreseze rapid astfel încât să răspundă la așteptările pe care le au cetățenii armeni, mai ales în termen de stat de drept și lupta împotriva corupției. Așa cum am spus în raportul nostru, această comisie parlamentară și întregul Parlament European așteaptă cu nerăbdare să fie crescută cooperarea pe care o avem cu Armenia, cu liderii săi și societatea civilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Tăcheș, pentru comentariile făcute. Ne presează timpul. Am o listă de vorbitori cu cinci europarlamentari care doresc să participe la discuție. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, să ne spună acum cinci dintre dumneavoastră vor avea cuvântul câte două minute. Doamna Modi, întâi, și apoi continuăm. Mulțumesc și mulțumesc, domnule ambasador, că a venit aici alături de noi. În primul rând, voi adăuga și eu câte ceva la cele spuse de antevorbitorul meu, și anume faptul că ne mulțumește acest fapt că am votat în această dimineață acordul de parteneriat. Voi face niște comentarii scurte cu privire la spiritul democratic care e evident în Armenia în ultimul timp. Consecințele acestui sprijin au dus la alegerea domnului Pașinian Salut comentariile pe care le-ați uh, făcut cu privire la viitor, ce se sugerează cu privire la viitoarele alegeri, ce se va întâmpla cu codul alegerilor, o actualizare a situației, care credeți că vor fi următorii pași parlamentari. M-ar bucura asemenea informații, vă mulțumesc. Intervenție fără microfon din partea doamnei președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să îl felicit pe domnul Tocheș pentru sprijinul care a fost acordat în această comisie cu privire la consimțământul pentru acordul de parteneriat extins și aprofundat. Și eu îl salut pe domnul ambasador al Armeniei și sunt de acord cu cuvintele pe care ni le-a spus cu privire la Republica Armenia. Armenia, din motive pe care le înțelegem foarte bine și din trecutul pe care îl are, e mai degrab, are mai degrabă acest trecut asiatic față de acordul acesta de parteneriat. Eu sunt unul dintre cei care au spus că trebuie să le menținem calea deschisă pentru Uniunea Europeană, pentru toate alte lucruri care mai urmează să fie negociate în cadrul acestui acord și mă bucur să văd că acum se întâmplă așa. Parlamentul armen și-a dat de asemenea consimțământul și să sperăm că acest lucru se va întâmpla și în sesiune plenară în curând. Armenia ca stat a arătat că este un stat matur, o democrație matură, a respectat puterea poporului, dar în limitele statului de drept. Și eu aș dori să uh, Uh, fie continuat dialogul privind liberalizarea vizelor și să fie încununat de succes. Și mă bucur că există șanse crescute pentru cetățenii armeni să vină să viziteze țările noastre, iar cetățenii noștri să viziteze această frumoasă țară cu o cultură foarte bogată și veche. Vă mulțumesc! Domnul Ștetin are cuvântul acum. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. O să vă rog să vă puneți căștile pentru că voi vorbi în limba mea maternă cehă. Mulțumesc! Și eu doresc să îi mulțumesc domnului Tăcheș. A reușit să actualizeze raportul dumnealui și să includă în el cele mai noi evenimente. Evenimente la care am fost martori și care au avut loc la Yerevan și în alte orașe din Armenia. Ce am putut să vedem? Am văzut că există o inteligență a națiunii armene. Armenii nu au permis să fie copleșiți. Ce s-a întâmplat în Armenia a fost într-adevăr un transfer democratic al puterii. Armenii au dovedit faptul că ei sunt acum pregătiți să abordeze acest conflict oribil dintre Armenia și Azerbaijan și să îl încheie într-un fel. Eu sper că acum toate căile sunt deschise. Sper, cei din Nagorno-Karabakh merită independența. Ei și Nagorno-Karabakh merită să fie recunoscut de Uniunea Europeană și alți decidenți politici din Europa. Vă mulțumim, domnule Ștetina, și acum îi dau cuvântul doamnei Hautala. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și eu uh, oaspeților pentru prezență de două săptămâni urmărim uh, felul în care s-a făcut uh, uh, preluarea, tranziția de putere în Armenia, în Erevan. Ne aflăm într-o situație fericită, cred eu, că Parlamentul, pentru că Parlamentul armean a ratificat cu unanimitate de voturi acordul CEPA chiar înainte de aceste evenimente dramatice. Și cred că avem o foaie de parcurs suficientă pentru reforme dacă se continuă cu implementarea acordului CEPA, cred că suntem pe calea cea bună. E o foaie de parcurs foarte bună. Sper ca Uniunea Europeană să își uh, sporească sprijinul, poate și uh, sprijinul financiar, poate și pentru administrația publică, pentru a se asigura că aceste reforme uh, cu adevărat sunt înfăptuite. Bineînțeles, sub conducerea noului guvern. Dar cred că trebuie să avem o abordare constructivă între guvern și opoziție, pentru că uh, cred că mm, e foarte important uh, pentru Armenia să nu există o polarizare politică în uh, peisajul politic. Știți că am avut în Georgia o astfel de polarizare și asta nu a fost de bun augur pentru aspirațiile europene ale Georgiei. Vorbesc și în calitate de șef al delegației Parlamentului European Uh, pentru misiunea de observare electorală de anul trecut și aș dori să subliniez că ar fi foarte bine să ne pregătim pentru o eventuală decizie uh, în Armenia uh, în legătură cu alegerile pe care guvernul intenționează să le pregătească. Deci să fim pregătiți și să începem o observare pe termen lung suficient de timpuriu, pentru că știm foarte bine ce s-a întâmplat data trecută și cred că e momentul să ne asigurăm că uh, Uh, voturile uh, prin uh, intimidare și nu, se, nu mai au loc, la fel ca și rosirea resurselor administrative. Mulțumesc. Domnul Nart, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Și eu am fost la misiunea de observare electorală din Armenia și schimbarea politică din Armenia este importantă. Însă nu putem să gândim în continuare că schimbarea suprastructurală a conducerii politice chiar înseamnă soluționarea problemelor Armeniei. Alegerile care au avut loc uh, și în care am participat și eu ca observator au fost sincer îngrijorătoare, nu în ceea ce privește chestiunile formale, să spunem, deci ce ieșea la suprafață, ci ce se întâmpla pe dedesubt, adică uh, ce se întâmpla în societatea din Armenia. În Armenia există o patologie este cea a unei țări care are o populație în scădere, nu în creștere, ca urmare a migrației, migrației tinerilor. Tineri care nu își găsesc un viitor în țară, ca urmare a um, împărțirii Armaniei între grupuri oligarhi, de oligarhi care controlează economia și societatea. Deci e o problemă de corupție, care și aceasta este normă, dar uh, eu am pentru armenieni uh, cele mai uh, bune dorințe și sper să iasă, mai, să iasă la suprafață cu probleme, dar să nu rămânem așa în fa- într-o fază de um, uh, constatare cu mulțumire a un, unei schimbări de guvern când acest lucru nu duce la um, uh, schimbarea esenței, pentru că dacă schimbi doar aparența fără să te atingi de uh, substrat, de partea de oligarh, înseamnă că nu rezolvi deloc problema. Și mai este încă o chestiune la care mă gândesc. Bineînțeles că Armenia um, ar fi bine să aibă o apropiere mai mare de, um, de Uniunea Europeană din punct de vedere economic, însă eu înțeleg problemele strategice cu care se confruntă și de asemenea înțeleg faptul că acest lucru trebuie să um, includă și observații legate de prezența rusă și de bazele um, militare ruse de pe teritoriul acestei țări. Și nu vreau să descalific um, poziția lor a națiunii um, armene între, în sandvișul acesta între Turcia și Azerbaijan. Înțeleg această situație, însă uh, nu se poate să fie mereu prizonieri ai conflictului din Nagorno-Karabakh, care reprezintă totuși uh, problema sa mare, problema Armeniei. Mulțumesc. Castaldo, the floor is yours, two minutes. Grazie, președinte. Ringra... Castaldo, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc uh, excelenței sale pentru prezență și pentru prezentare. Aș dori să-i mulțumesc și colegului Tocheș pentru uh, documentul său. Ce s-a întâmplat în ultimile săptămâni în Armenia este o uh, evoluție istorică, un eveniment uh, istoric pentru democrație din uh, Armenia, este însă doar un uh, prim pas uh, înainte. Sigur că vor fi provocări pe termen uh, mediu și lung uh, mă gândesc mai ales la uh, reforme uh, pe care le-a uh, propus uh, premierul, de exemplu reforma dreptului electoral, uh, apoi organizarea alegerilor parlamentare <clears throat> democratice deschide. Mai sunt uh, multe probleme care au rămas nerezolvate în ultimii ani, de exemplu, uh, lupta împotriva corupției a pierdut teren de asemenea și uh, elita din uh, Armenia a fost uh, pur și simplu nimicită. Deci uh, Armenia nu a reușit să se dezvolte din punct de vedere economic. Uh, Armenia face parte din vecinătatea noastră imediată și uh, e la fel de important ca și pentru vecinătatea uh, sudică să ne asigurăm că astfel de sisteme care pun bețe în roate dezvoltării economice. Sper în orice caz ca situația să evolueze pozitiv și că această migrație de materie cenușie, exportul de inteligență din Armenia să ia sfârșit. Aș dori să uh, insist și asupra faptului că e foarte urgent ca noi să, și foarte important, să îi uh, însoțim pe prietenii noștri din uh, uh, Armenia și uh, în ceea ce privește procesul de pace cu uh, Azerbaijanul. Uh, eu sper să, ca aceste, toate aceste uh, obstacole să fie depășite și uh, aș dori să, uh, de asemenea, ca înalta reprezentantă să uh, spună că cooperarea trebuie să fie uh, întărită, more, more for more, uh, less for less. Deci suntem uh, uh, lângă prietenii noștri și sperăm să primim uh, reforme foarte încurajatoare în ceea ce privește uh, reformele. Doamna Harms și după aceea domnul Austreviciu și după aceea închidem lista. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și eu, domnului ambasador, uh, pentru prezența la reuniunea de astăzi. Eu aș dori să subliniez din lucrurile din perspectiva Euronest, adică cooperarea între Parlamentul European și țările noastre partenere din uh, vecinătatea estică. Noi considerăm că acest uh, moment de schimbare din Armenia a fost o experiență pozitivă, dar și un Uh, semnal transmis uh, în întreaga regiune. care uh, spune multe despre evoluțiile democratice din țările din vecinătatea noastră estică. Vă pot spune că eu am urmărit cu sufletul la gură toate rapoartele din Erevan și toate știrile din uh, Armenia și pentru mine cel mai important a fost faptul că în primul rând oamenii de rând, cetățenii și-au asumat răspunderea, apoi mai, a mai existat un moment crucial, premierul a hotărât în momentul uh, potrivit să ia decizia potrivită să se retragă, ceea ce arată cât de multe schimbări au intervenit uh, în uh, Armenia. Și nu numai în Armenia, de altfel, ci uh, în uh, în întreaga regiune. Deci pentru uh, vestul uh, continentului a fost foarte plăcut să constate ce se întâmplă acolo. Uh, sigur că vă aflați într-o situație dificilă acum, mai ales în ce privește Parlamentul și sper ca experiențele din săptămânile trecute, dar și tot ce ați învățat în legătură cu erori, cu greșeli, Uh, săvârșite de cei care s-au aflat la putere să vă permită să faceți față unei situații foarte dificile la Parlament. Nu e niciodată ușor dacă un guvern nu are majoritatea parlamentară. Întotdeauna apar probleme, dar sper să avem uh, un deznodământ pozitiv așa cum uh, am văzut în ultimile săptămâni. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru prezență și uh, doream să subliniez, e momentul potrivit. Mă bucur de faptul că CEPA, acordul a fost uh, semnat. E bine pentru UE, bun pentru Europa, bun pentru Armenia. Domnul Austreviciu. Salut și eu evoluția pozitivă din Armenia. Mă bucur mai ales de faptul în care, uh, în felul în care lucrurile s-au uh, desfășurat în mod uh, pașnic, dar și în mod foarte hotărât. Oamenii au ieșit în stradă, cetățenii, oamenii de rând au luat decizia pentru că ei știu cel mai bine în ce fel trebuie să se schimbe o țară și e o lecție foarte bună și pentru cei, pentru politicienii care au încercat să manipuleze, să instrumentalizeze uh, schimbările constituționale. Știți că a fost referendumul, din 2015 și pe atunci s-au ridicat uh, voci uh, de protest care însă au fost folosite mai târziu ca un pretext pentru a rămâne la putere, pentru a manipula deciziile oamenilor Mm, folosind informații pe care, pe care oamenii nu le știau, de exemplu. Sper că va fi un bun punct de plecare pentru un nou uh, viitor, uh, pentru Armenia. Armenia are nevoie de uh, mult uh, ajutor pe plan socioeconomic. Trebuie să se ridice la un alt nivel pe plan socioeconomic și mă bucur de faptul că ați uh, propus acest acord de parteneriat îl sprijinim puternic noi Comisia AFET. Încă o dată, întotdeauna am fost și rămân în continuare un uh, uh nu, nu am încredere în uh, felul în care se uh, uh potrivesc uh, Uniunea Eurasiatică și Uniunea Europeană. Și s-a dovedit și cu ocazia negocierilor pentru document. Nu putem să punem uh, bete în roate, uh, nu putem impune uh, taxe vamale dacă vrem ca Armenia să progreseze. Dacă doar o țară mare din nordul Uniunii Eurasiatice va lua deciziile, atunci vor exista ciocniri între Uniunea Europeană și Armenia. Avem nevoie de un sprijin pozitiv în zona Caucazului, avem nevoie de un astfel de vânt de schimbare în regiune și uh, Uh, eu cred că uh, noi, în Europeană, trebuie să mergem cu o delegație puternică în Armenia și să ne uh, manifestăm sprijinul și simpatia față de oamenii din Armenia. Mulțumim! Acum dăm cuvântul domnului Luc Devin, director pentru parteneriatul estic de la Comisia Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, domnule ambasador Marcarian, Stimați colegi, bineînțeles că întâi de toate aș dori să vă mulțumesc uh, faptului că ne acordați cuvântul nouă Serviciului pentru Acțiune Externă. Uniunea Europeană a urmărit la nivel uh, foarte uh, ridicat uh, ce se întâmplă la Comisie și la Consiliu în legătură cu evenimentele din Armenia. Uh, felul în care a intervenit schimbarea în mod pașnic. Trebuie să spun acest lucru pentru că nu întotdeauna s-a întâmplat așa în această țară, din păcate. Deci, salutăm faptul că, într-adevăr, recent ă, toate părțile au dat dovadă de răspundere. Bineînțeles că așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu noul guvern armean, să ă, consolidăm legăturile și ă, relațiile între UE și Armenia, mai ales prin punerea în aplicare a Uh, acordului parteneriat, de parteneriat uh, sporit uh, UE-Armenia, care, așa cum s-a spus, a fost sprijinit în mod unanim de către Parlamentul Armean și care a fost de asemenea sprijinit foarte puternic și de către Comisia dumneavoastră. Noi considerăm că acest acord ne va permite să consolidăm și mai mult democrația în Armenia, să consolidăm statul de drept, să protejăm drepturile omului și să ajutăm la crearea unei uh, economii rezistente în folosul și în beneficiul oamenilor din uh, Armenia. Dar pentru a atinge aceste obiective mai considerăm și că e nevoie de un uh, dialog politic între toate părțile în Armenia. Credem că CEPA, sperăm ca CEPA să intre în vigoare, sperăm că acest lucru să se întâmple în luna viitoare și să ajungem la final Uh, la un acord de uh, sine stătător. În orice caz, prima întâlnire va avea loc în 21 iunie. Transmitem un uh, semnal puternic de angajament din partea noastră. Ne bucurăm și de faptul că împreună cu Comisia și cu uh, ministrii uh, armeni s-a început discutarea unei foi de parcurs pentru implementarea CEPA, uh, mai ales în ceea ce privește Uh, granițele. E foarte important să facem uh, uh, reforme pentru cetățeni. Știm că în luna decembrie a fost promulgată o lege împotriva violenței conjugale în Armenia. E foarte bine. Sperăm ca implementarea CEPA să îmbunătățească mediul de afaceri, așa cum au spus și antevorbitorii. Sigur, e nevoie de o astfel de uh, evoluție, având în vedere structurile oligarhice care uh, sunt nocive pentru dezvoltarea acestei țări. Doar prin uh, uh, acorduri comerciale vom putea obține uh, mai multă ocupare. În orice caz, sperăm ca Armenia să participe activ la parteneriatul ESIC și să participe la promovarea securității, stabilității și în Armenia, dar și în întreaga regiune. Și bineînțeles că îi vom ura premierului bun venit în Uniunea Europeană, domnului Pașenian. Mulțumim foarte mult în încheiere, dacă doriți, Domnul Macarian, dacă doriți, primiți cuvântul, dar vă rog o intervenție foarte succintă, doar o, o reacție. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru preocupările exprimate, pentru disponibilitatea de a continua cu implicarea, cu angajamentul între cele două părți și bineînțeles că o să comunicăm mesajele pe care le-ați exprimat aici mai departe. Referitor la întrebările cu privire la anchete și codul electoral, trebuie să vă spun că elaborarea acestuia abia a început, um, nici măcar nu a îmbrăcat o formă formală la Parlament și o să vă partajăm toate informațiile la momentul oportun, pe măsură ce ne parvin și nouă. Mulțumim foarte mult și mult succes Armeniei. Cu aceasta încheiem punctul nostru referitor la Armenia pe ziua de astăzi. Încă o dată felicitări și ne vedem în curând. Trecem imediat la dezbaterile comune cu privire la punctele 13 și 14, acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Irak. Trebuie să vă reamintesc că trebuie să încheiem la ora 12, pentru că interpretarea se încheie la ora 12 fix, pentru că am început de la ora 8. Am avut uh, reuniunea biroului extins a FET. Deci, vă rog să vă încadrați în timpul alocat și sperăm să putem să terminăm la timp. Este vorba de a doua examinare a rezoluției uh, privind acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Irak, am primit 138 de amendamente și știu că doamna Saifi uh, lucrează la propunerile sale de amendamente de compromis. Dacă doamna Saifi este de față și este, aș dori să-i dau cuvântul în calitatea sa de raportoare. Sper să plece în curând. Madame la Présidente, chers collègues. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Ca urmare a alegerilor care au avut uh, loc în Irak uh, sâmbătă trecută, schimbul nostru de opinii de astăzi ne permite să ne reafirmăm angajamentul față de irakieni, ca guvernul să se formeze cât se poate de repede și să uh, ne continuăm mai intens cooperarea în folosul reconstrucției și reconcilierii țării. Așa cum ați spus, s-au depus 138 de amendamente la proiectul de raport și vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și celorlalți um, eurodeputați pentru contribuții. În acest moment lucrez la redactarea unor proiecte de compromis. Am impresia că multe amendamente completează textul inițial și uh, multe amendamente insistă pe nevoia de a nu lăsa nepedepsite uh, crimele săvârșite de Daesh și să se Um, promoveze reconcilierea și pluralismul societății irakiene, conservându-și diversitatea, așa cum um, se menționează în mai multe amendamente, lupta împotriva corupției, uh, demilitarizarea miniților și um, uh, consolidarea cooperării în mai multe domenii pentru o societate mai inclusivă, mai și un stat democratic, unic și um, stabil, trebuie să rămână prioritățile noastre. Obiectivul meu este să includ marea majoritate a amendamentelor depuse în uh, compromisuri și să avem un text final care să apere um, îmbunătățirea globală a situației din Irak și să, ca să fie ambițios în ceea ce privește relațiile noastre, voi fi atentă la intervențiile colegilor. Vă mulțumesc. there any members in our list? Sunt membri? Nu e nimeni care vrea să intervină. Domnul Nart. Vreau să mulțumesc uh, pentru munca făcută de doamna Tokia. A fost o, o foarte bună activitate care a implicat membrii mai multor grupuri care au intervenit în uh, în textul acestei rezoluții privind um, acordul. Așa cum uh, se întâmplă de obicei dezastrele pe care le-a cauzat intervenția analfabetă din punct de vedere politic a americanilor, trebuie să fie rezolvată în alte uh, forumuri, și noi în Europa, dar și în uh, America. În Irak există acum un vacuum enorm care trebuie să fie umplut chiar de către societatea irachiană. Avem norocul să existe un lider religios al Isistani care are un concept inclusiv despre ceea ce trebuie să însemne Irakul, însă dezastrul din Irak nu poate fi um, soluționat decât de către irachieni și de o acțiune unitară. Și ceea ce se prevede în acordul acesta de cooperare între Uniunea Europeană și Irak se referă tocmai la linia aceasta, uh, o linie în care se promovează vederile inclusive în ceea ce privește uh, um, demilitarizarea milițiilor, lucru care au fost necesar când, pentru a combate statul islamic, dar acum trebuie să se încadreze în autoritatea uh, guvernului, apoi relațiile cu Kurdistanul, unde deriva de la început a permis fracturi în statul um, irachian, uh, care după aceea s-a mai soluționat și de, aceea, de asemenea trebuie să avem și o perspectivă realistă, nu numai una ideologică sau sectariană, un uh, uh, pericol mare pentru Irak și pentru orice altă comunitate sau țară. Pentru că țara aceasta este extraordinară, dar și foarte fragilă, foarte sensibilă. Mulțumesc, domnule Nart. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, votul în comisia noastră va avea loc pe 20 iunie și votul din plenară se poate planifica pentru plenara din iulie sau septembrie, o să vedem. Doamna Saifi, vă mulțumim foarte mult pentru munca depusă și le mulțumim și raportorilor noastre din umbră și așteptăm cu interes textul final și compromisurile. Încă o dată vă mulțumesc pentru cooperarea din această dimineață. A fost uh, o, destul de greu. O să continuăm uh, după amiază cu alte puncte de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!